în care este prezentată acum. Mulțumesc. Grazie, la discussione. Mulțumesc. Am închis acum această discuție și votul va avea loc mâine. Vă mai informez acum, spune doamna președinte, că în ceea ce privește postul vacant de vicepreședinte al Parlamentului European, am primit din partea PPE următoarea candidatură, domnul Laszlo Tăcăș. Alegerile vor avea loc mâine, 15 iunie, la ora 12, la prânz adică. Ora l'ordine del giorno la Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Baron Latford, dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale. Îi voi da cuvântul imediat doamnei baronese Latford, raportor în uh, acest raport. De peste 10 ani, cei mai mulți dintre noi am recunoscut faptul că Uniunea Europeană trebuie să apere într-o mai mare măsură dreptul um, persoanelor suspectate sau acuzate și să asigure dreptul la un proces corect în contextul introducerii mandatului european de arestare și, um, arestare și având în vedere că foarte multă lume profită de aceste noi uh, evoluții. A existat un proiect legat de garanțiile procedurale susținut de europarlamentare, însă el s-a oprit la Consiliul 2007. Am aflat cu încântare că anul trecut uh, Comisia Europeană, și mă bucur să văd pe doamna Reding aici de față, la această dezbatere, spuneam că anul trecut Comisia Europeană, cu sprijinul președinției sudeze, a revizuit acea propunere sub forma unei foi de parcurs cu șase măsuri. Această directivă spune că dacă ești bănuit arestat, anchetat sau trimis în judecată și nu înțelegi limba țării în care te afli, ai dreptul la interpretare și traducere în anumite condiții pentru anchetele polițienești, audieri, întâlniri cu avocatul și așa mai departe. În general, trebuie să te bucuri de aceleași drepturi din acest punct de vedere ca un localnic al țării respective, ca un cetățean al țării respective se vorbește despre o recunoaștere aproape automată pe baza încrederii reciproce a hotărârilor pronunțate de curs de justiție din țări diferite. diferite. Însă această încredere trebuie câștigată de către toate țările Uniunii Europene care trebuie să asigure niște standarde clare. În cazurile în care Există cazuri în care putem avea dubii cu privire la asigurarea unui proces echitabil, cum ar fi cazul MAN, care a beneficiat de serviciile unui interpret care era de fapt un coafor. Și odată ajuns înapoi acasă, din Portugalia, unde a avut să se loc un, acest proces dubios, a primit pur și simplu o scrisoare în limba engleză prin care îi se solicita să nu se mai întoarcă în Portugalia în următorii doi ani. Lipsa serviciilor de traducere și interpretare a fost o problemă și în cazul Andrew Simiu. Problema se leagă nu doar de punerea în aplicare a articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ci și de aplicarea insuficientă a altor standarde, pentru că s-a spus în repetate rânduri că Uniunea Europeană trebuie să mai facă eforturi pentru a asigura punerea în aplicare a standardelor în Convenție și aplicarea uh, și îmbunătățirea acestor standarde. Parlamentul, după părerea mea, și-a folosit bine noile prerogative acordate de Tratatul de la Lisabona. Am făcut eforturi mari cu ajutorul doamnei Reding, care îi recunosc meritele în acest sens, pentru anumite puncte esențiale, cum ar fi interpretarea pentru discuțiile între bănuit și avocatul său în toate fazele anchetei, faptul că bănuitul trebuie să poată face apel, având uh, și în acest caz dreptul la interpretare. toate materialele esențiale trebuie traduse și excepțiile trebuie să rămână doar excepții. Bănuitul nu ar trebui să poată renunța la dreptul la traducere fără să beneficieze în prealabil de consiliere de specialitate. Avem nevoie de acest program sub forma unei foi de parcurs pentru ca drepturile cetățenilor europeni să fie mai bine apărate și nu ne referim doar, nu ne referim aici la o abordare blândă a criminalității, din potrivă, pentru că o, o justiție care funcționează bine înseamnă că se prind mai mulți infractori. Justiția ieftină nu este justiție. De aceea vreau să mulțumesc președinției spaniole cu care am colaborat bine, am negociat bine, ca și comisiei și mă voi referi apoi la amendamente, la final. Mulțumim, are cuvântul doamna comisar Reding. It is right. Procedure... Doamnă președinte, așa este. Garanțiile procedurale sunt o prioritate, sunt prioritatea principală pentru domeniul juridic în următorii ani. Avem nevoie de astfel de garanții în procedurile penale. Ele sunt indispensabile pentru promovarea încrederii reciproce între autoritățile judiciare din diferite state membre. Fără această încredere, recunoașterea reciprocă nu va funcționa niciodată judecătorii și procurorii trebuie să aibă încredere în faptul că oriunde ar fi avut loc o procedură în Uniunea Europeană, s-au respectat o serie, o serie, un nucleu de drepturi fundamentale. Cetățenii europeni, de asemenea, trebuie să fie siguri că standardele minime pentru procedurile judiciare au fost respectate, pentru că astfel vor avea mai multă încredere în uh, justiția la nivel european, dar și în Uniunea Europeană și în spațiul uh, comun al uh, justiției libertăților. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei doamnei Latford și întregii comisii LIBE pentru excelenta muncă depusă în acest dosar. În calitate de comisar, sunt uh, foarte mulțumită de faptul că multe dintre soluțiile de compromis se inspiră din propunerea noastră din martie 2010. Propunerea avea această menire de a atinge ceea ce a uh, obținut acum Parlament, să se, a, să se asigure niște standarde înalte și să se evite uh, riscul de a nu se respecta achiul prevăzut de uh, Carta Drepturilor Omului la nivel european oferirea de interpretare în, pe parcursul întregii uh, proceduri uh, judiciare și traducerea documentelor necesare va duce pur și simplu la faptul că dreptul la un proces corect este și echitabil să fie respectat pe îndeplin. Sunt de acord cu doamna raportor. Justiția ieftină nu este de fapt justiție și duce la mai multe costuri și la pierderea încrederii atât a cetățenilor cât și a judecătorilor. De asemenea, mă bucur foarte mult că am putut să adoptăm această directivă uh, într-un ritm foarte rapid. Acesta este primul pas al foii de parcurs care uh, prevede ca toate instituțiile să aplice angajamentele pe care și le-au asumat și anume să privească acest dosar ca pe o prioritate. Există un singur aspect, doamnă președinte, unde nu sunt de acord și anume mă refer la solicitarea unor state membre care au solicitat o extindere de 36 de luni a perioadei de implementare. Comisia consideră că trei ani este o perioadă excesiv de lungă, pentru că niciunul dintre statele membre nu ne-au furnizat dovezi conform cărora acest, uh, aplicarea acestor uh, prevederi ar fi foarte dificilă. Statele membre știau că această directivă se va adopta și știau acest lucru de câțiva ani buni. Însă, a, în ciuda acestor uh, acestor argumente, în spiritul compromisului voi accepta o soluție. Și spun asta, un, asta și este foarte important. Acceptăm aceste solicitări, dar asta cu condiția um, ca această acceptare să nu constituie un precedent pentru următorii pași ai foii de parcurs. Deci, da, de această dată, dar nu pentru viitor. De asemenea, vă asigur că Comisia va uh, apela la toate resursele pe care le are la dispoziție pentru a obliga statele membre să implementeze această decizie în mod corect și în timp util, în acord cu tratatul de la Lisabona și cu programul de la Stockholm. Știți, doamnă președinte, că lucrăm la comisie la următorii pași ai acestei foi de parcurs. În viitor, uh, în viitorul apropiat, vă voi uh, propune o uh, nouă etapă cu privire la pașii următori, la dreptul de informare. Deci tot ceea ce am făcut astăzi este pe cale să meargă mai departe. Vă mulțumesc, doamna comisar. Ne trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor. Are cuvântul doamna Antonescu, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte

Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu observ cu încântare că eforturile pe acest dosar se apropie de final și ar vrea să-i mulțumesc doamnei Latford mai ales pentru colaborarea cu toți raportorii din umbră. Este primul text în codecizie în care Parlamentul a avut un cuvânt uh, decisiv de spus în privința proiectului de directivă prezentat de acele state membre. Și este foarte important faptul că o membră, o europarlamentară britanică a fost raportoare pe acest text. Statele membre și-au folosit prerogativele referitoare la cooperarea judiciară și penală, penală Însă, începând cu anul 2004, s-a ajuns la un impas în ceea ce privește drepturile procedurale, iar foaia de parcurs prezentată de președinția suedeză a fost blocată. Drumul este încă o dată deschis acum și Comisia a hotărât să prezinte proiectul de directivă pe care am lucrat și noi, iar amendamentele reflectă activitatea de la Comisie și Comisiile Parlamentare. E vorba de un exemplu foarte bun de cooperare interinstituțională pentru a nu se pierde timp și pentru a se apăra drepturile procedurale ale persoanelor, ale cetățenilor. Asta am făcut până acum. După cum spunea și doamna comisar, trebuie să sperăm că acea cartă a drepturilor fundamentale, care este elementul al doilea din uh, pachetul de garantare a drepturilor procedurale, va fi discutată cât mai curând, va fi adoptată cât mai curând, pentru că nu are sens ca acest pachet să fie separat în elemente disparate. Spațiul european al libertății și justiției, așa cum a spus doamna raportor, nu va uh, deveni o realitate dacă nu ne ocupăm de garanțiile procedurale. Cum putem avea un spațiu liber, sigur, dacă un cetățean poate fi reținut în mod aleatoriu și pot deveni acuzați fără să li se respecte drepturi minimale. După cum a spus doamna raportor, amenințarea terorismului și infracționalității organizate trebuie înseamnă că trebuie să consolidăm mecanismele de securitate și în acest sens, mandatul european de arestare este un exemplu. Dorim Europa a libertății și justiției și dacă nu reușim să facem acest lucru, nu ne vom fi îndeplinit obiectivele pentru viitor. Mulțumesc! A request from the am primit o solicitare din partea ducelui de Dartmouth are, care are o întrebare. Puteți accepta această întrebare? Doamna Romero Lopez. Doamna Romero Lopez. Doamna Romero Lopez, aveți o întrebare din partea ducelui de Dartmouth. Acceptați această întrebare? There is a question for you from the Earl of Dartmouth. Will you... Aveți o întrebare din partea ducelui de Dartmouth. O acceptați? Mulțumim, domnul de Dartmouth. Aveți 30 de secunde. Doamna Romero, v-a trecut prin minte că cetățeni din state cu standarde mult mai ridicate în acest domeniu, de exemplu din Regatul Unit, sunt supuși unor standarde mult mai scăzute în alte state membre, conform uh, mandatului european de arestare și altor directive uh, din justiția europeană? V-ați gândit la asta? Sí, probablemente la pregunta eh, está, mm, está interpelando esos estándares mínimos que estamos eh, pretendiendo para los Estados miembros. Cu siguranță Vorbitorul a pus uh, la, sub semnul întrebării standardele minime uh, prevăzute, dar bineînțeles uh, statele membre pot să aleagă să aibă state mai ridicate, standarde mai ridicate și acesta este și obiectivul. Încercăm să avem o Europa în care să avem o serie de standarde minime care să se aplice în toate statele membre dar bineînțeles, având în vedere tradiția din, statele, din statul dumneavoastră, membru și din alte state membre, sunt uh, convinsă că, statele, că standardele se vor ridica peste tot. Președinta, urmează doamna Tain din partea grupului uh, ALDE, un minut. Doamnelor și domnilor, pentru a îmbunătăți urmărirea penală uh, transfrontalieră în interesul cetățenilor europeni, autoritățile cooperează din ce în ce mai strâns și menționez în acest sens mandatul european de arestare. Pe de altă parte, însă, au fost neglijate drepturile, cet, uh, drepturile urmăriților. Până acum, uh, încercările de a obține anumite garanții procedurale au eșuat. Odată cu tratatul de la Lisabona, avem noi șanse pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor în cadrul urmăririi penale. În Consiliu este nevoie numai de o majoritate calificată și Parlamentul are drept de uh, codecizie. Noi, în Parlamentul European, susținem ideea ca în viitor toți cetățenii europeni să aibă dreptul la interpretare și la traduceri scrise în momentul în care sunt uh, supuși unor anchete sau sunt arestați într-un stat membru al, căr- al cărei limbă nu o înțeleg. Este foarte important să asigurăm și drepturile cetățenilor care sunt supuși unei anchete uh, Um, sau care sunt uh, urmăriți în Europa. Mulțumesc, spune președin, doamna președinte, doamna Hautala, din partea grupului Verzilor. Mulțumesc. Întrebarea care a fost pusă doamna, doamnei Romero Lopez este interesantă. Tocmai din acest motiv încercăm să obținem norme minimale de procedură, tocmai pentru a putea să avem încredere în ceea ce facem într-un alt stat membru, mai ales în ceea ce privește procedura penală. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru excelenta muncă de grup care a fost depusă, mai ales cu raportorii din umbră și esențial este să reamintim că deja avem o directivă care va garanta fiecăruia posibilitatea de a înțelege și de a se face înțeles în diferite jurisdicții și în diferite autorități. Acest lucru este esențial pentru buna funcționare a statului de drept. Mulțumesc doamnei raportor că a dorit să încerce și a reușit să găsească o soluție pentru a ne permite să depășim dificultățile pe care am întâlnit în anumite state membre din cauza diferențelor în principiile de drept. Evident, intrarea în vigoare și cele 36 de luni de întârziere, da, sunt chestiuni importante acestea, însă cred că ar trebui să acceptăm aceste rezultate, e ceva ce ne va permite să înregistrăm progrese. Mulțumesc. Domnul Ziebro nu va fi cu noi în această seară, deci trec mai departe. Doamna De Brun, din partea GUE, un minut și jumătate. Mi am um, aflat un lucru prea târziu pentru a transmite amendamente comisiei din care nu fac parte. E vorba de uh, limbile acoperite de directivă. Apreciem faptul că se vorbește despre dreptul la interpretare și traducere al suspecțiilor sau acuzațiilor, așa cum apare la punctul 10c din textul uh, convenit. Există însă riscul unei restricționări a limbilor ce pot fi folosite, forțându-se astfel suspectul sau acuzatul să folosească o limbă alta decât cea alesă de el. Astfel, el uh, aflându-se într-o situație dificilă și complexă. Dacă doamna comisar ne poate asigura că nu se va întâmpla așa și că limbile, că se va ține seama și de limbile minoritare, Amendamentele noastre care se bucură de sprijinul europarlamentarilor și din alte grupuri se referă la instrumente internaționale referitoare la folosirea limbilor minoritare și regionale. Ne referim mai ales la Carta Drepturilor Fundamentale, care, printre altele, consfințește dreptul non-discriminării în ceea ce privește alegerea limbii folosite. Sperăm că amendamentele vor clarifica această problemă. Mulțumim, ducele de Dartmouth, un minut și jumătate. Yes. Doamna președinte, această directivă este una dintr-o serie al cărui efect este că fiecare cetățean și rezident al Regatului Unit este subiect al potențial al aruncării în închisoare în alte țări europene, fie că țara este Portugalia în cazul lui Gary Mann sau Ungaria în cazul a două uh, persoane din uh, sud-vestul țării noastre, nu există aceeași protecție juridică pentru persoanele acestea ca și în Regatul Unit. Orice iluzii ar fi fost menționate și subliniate în, această, uh, în acest for. Această directivă așadar este inutilă. E, de fapt, este vorba de aproape de decapitarea libertăților Marii Britanie care au fost obținute atât de greu. Și doresc să spun că această directivă este plină de greșeli. Decizia în legătură cu relevanța traducerii ține mai mult de procuror. Mai mult, există o lipsă cronică de traducători și, interpret și interpreți printre altele pentru că instituțiile Uniunii Europene absorb toți traducătorii și interpreții, aproape. Distinsa noastră colegă, doamna Ludford, s-a caracterizat adesea ca fiind o persoană care susține drepturile omului. I-aș cere doamnei așadar o dată și o singură dată să elimine obsesia sa pentru Europa Federală și să se să adere campaniei noastre de abrogare a um, mandatului de arestare european. Asta contează. Mulțumesc. Trecem la vorbitorii individuali. În primul rând, domnul Busutil, pentru două minute, vă rog il proposta Propunerea care ne-a fost supusă este uh, una foarte bună pentru că oferă mai multe drepturi cetățenilor noștri. ppe ul va vota pentru acest regulament, însă va vota împotriva amendamentelor pentru că altfel vom distruge echilibrul atins aș dori să mă refer în comentariile mele la situația ambiguă creată între Consiliul și uh, Comisia în prezentarea acestei uh, propuneri. De fapt, doamne președinte, am avut două propuneri. Deci, în decembrie anul trecut am avut uh, propunerea uh, legislativă a Consiliului și martie anului acesta am avut propunerea de la Comisie pe același subiect. Așadar, s-a ridicat întrebarea în fața Parlamentului, mai exact, cu ce text trebuie să lucrăm la Parlament. De fapt, cred că nu este prima dată când s-a întâmplat acest lucru și va continua să se întâmple. La ora actuală avem acordul Consiliului cu privire la protecție și Comisia deja a spus că dorește să uh, elaboreze o nouă propunere. Avem Consiliul care ne spune să, adep- a, să adoptăm această propunere cu privire la uh, Ordinul de Protecție, pe când Comisia ne spune să nu facem acest lucru. Nu cred că acesta a fost intenția celor care au elaborat uh, tratatul atunci când s-au dat drepturi de, uh, propuneri, de a face propuneri legislative Consiliului. Când avem două com, uh, com, instituții care se ceartă uh, cu privire la propuneri pe același subiect, este dificil. Cred că atunci când Comisia vine cu o propunere, Consiliul ar trebui să lase Comisia să-și facă treaba. Dacă nu procedăm în mod corect, cred că vom avea foarte multe probleme. Vă mulțumesc, doamna Stanov, Stanoca, un minut. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, stimată doamna comisar. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Baroane Latford pentru activitatea excelentă, care sunt convinsă că apără drepturile omului. Vorbesc acum în numele Alianței Libere Europene, deputați, eurodeputați ce reprezintă regiunile și minoritățile și subliniez că această directivă se aplică și limbilor care nu sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că interpretarea și traducerea la care se face referire în document ar trebui garantate și în limbi regionale sau minoritare. De pildă, în acele regiuni în care există cetățeni ce folosesc o limbă minoritară sau regională, în aceste regiuni uh, trebuie să se asigure posibilitatea folosirii oficiale a acestei limbi. Este păcat că nu s-au acoperit uh, încă toate elementele, însă sunt convinsă că la un moment dat folosirea limbilor minoritare va fi consfințită și de legislația comunitară. Mulțumim, doamna Gal, două minute. Biztos asszony, kedves képviselőtársaim. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi, dați-mi voi în primul rând să o felicit pe doamna raportor pentru efortul susținut al domniei sale, pentru că de ani de zile negociem aceste aspecte. Și astfel, acum, tratatul de la Lisabona permite punerea în aplicare a acestor dispoziții prin hotărârea Consiliului mai ales. Aceste dispoziții sunt fundamentale pentru că astăzi putem circula liber pe cuprinsul Uniunii Europene. Pentru cetățean este important, mai ales dacă este într-o situație dificilă ca procedura penală, este important așadar să se poată face înțeles și să înțeleagă. În urma programului de la Stockholm s-a luat o inițiativă care acum se traduce în ceva concret tocmai pentru a îndeplini criteriile fundamentale ale UE. Și astfel mergem în sensul eforturilor noastre anterioare. Programul de Stockholm permite acest lucru în interesul cetățeanului. Iată din ce motiv sprijinul acordat Cartei Drepturilor Fundamentale trebuie să fie esențial Trebuie să încorporăm multe dispoziții. Acum cu tratatul de la Lisabona am adoptat și Convenția Europeană privind drepturile omului, deci ne bucurăm pentru acest lucru. Vă atrag atenția asupra unui lucru important în directivă. Mă refer la cei cetățeni care reprezintă grupuri minoritare și care trebuie să aibă aceleași drepturi în cadrul procedurii penale ca și cetățenii care nu fac parte din minoritatea respectivă. Cetățenii din majoritate, ca să spun așa. Deci, persoana respective trebuie să-și folosească limba maternă. Oricum, aceste dispoziții sunt un progres, aceste principii trebuie să fie oricum aplicate și pentru cetățenii care se exprimă într-o limbă minoritară. Trebuie să fim consecvenți și trebuie să ne axăm pe principiul coerenței. Trebuie să includem principiul coerenței în acest domeniu de aplicare. Domnul Coelho, două minute, vă rog. Obrigado, senhor presidente. Senhora vice da Comisiei Europeia. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi faptul că guvernele statelor membre încă nu au putut să cadă de acord uh, a dus la faptul că prima propunere a fost un eșec pentru că s-a încercat omogenizarea procedurilor în Uniunea Europeană. Acum se uh, merge pas cu pas, se începe cu dreptul la interpretare și este una din primele șase măsuri uh, prevăzute. Traducerile scrise, obligativitatea traducerilor scrise a documentelor nu este prevăzută în toate statele membre și și dacă ea există, poate fi interpretată în mod diferit. De exemplu, se pune întrebarea dacă discuția sau consultările între uh, acuzat și uh, avocatul său trebuie să beneficieze de interpretare. Acum ne apropiem de finalul procedurii și uh, această propunere, într-adevăr, uh, Um, prevede majoritatea intereselor și um, aspectelor importante pentru um, Parlament. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru că a făcut o propunere bună și aș dori să mulțumesc raportoare pentru că a menționat punctele esențiale. Pentru mine foarte importante mi, foarte importante mi, se, par tra, mi se, foarte importante mi se pare traducerea documentelor, traducerea scrisă a acestora. Uh, și faptul că drepturile omului trebuie să fie respectate așa cum sunt prevăzute în uh, Carta Europeană a Drepturilor Omului. Sper că mm, Consiliul va aborda foarte rapid acest document și nu îl va amâna și sper că doamna Reding va veni cu noi propuneri în, drept, în, cazul, în cadrul acestei foi de parcurs. Vom, susține, vom susține aceste propuneri pentru că dorim o Um, abordare coerentă a justiției la nivel european. Este foarte important că toate statele membre, în afară de Danemarca, vor uh, adopta aceste prevederi. Trecem acum la intervențiile spontane. Primul vorbitor este domnul Vos. Vielen Dank, ähm, liebe Frau Kommissar. Vă mulțumesc, stimată doamnă comisar, vă mulțumesc pentru faptul că vă impuneți pentru respectarea drepturilor uh, procedurale care ne-ar putea duce la o piață internă a justiției, să spunem așa. Mă bucur că am reușit și datorită colegii Elena Antonescu să uh, eliminăm, să facem, să fie o excepție uh, procedurile minore Cred că am putea să punem standarde mai înalte la traduceri, de exemplu, la cine ajută o traducere dacă calitatea ei nu este suficient de bună. Termenul de trei ani uh, este puțin dureros, dar nu trebuie, uh, nu este neglijabil și, într-adevăr, nu uh, nu există deficiențe pentru că există totuși cartea Drepturilor uh, Fundamentale, așadar vă mulțumesc uh, pentru modul în care au decurs uh, lucrurile. Vă mulțumesc, doamna Regnar. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președinte. Raportul actual este o, un progres pentru Europa, este un pas înainte pentru a crea o Europa a dreptului însă important este, importantă este aplicarea uh, unitară a acestei directive cadru. Pentru că dacă există diferențe în, um, ace- în interpretarea standardelor minime, nu se asigură, de fapt, uh, standardele minime prevăzute și nu se creează încredere. Și asta este cel mai important lucru. Mi s-ar fi părut uh, bucurător dacă s-ar fi putut uh, include și uh, Uh, procedurile uh, penale administrative. Um, este un întreg domeniu care a fost exclus, dar îmi dau seama că este un uh, domeniu separat și foarte extins și sunt convinsă că, și în, că în viitor va fi luat în considerare. Mulțumesc, domnul Button. Mulțumesc, domnul președinte. Problema principală a mandatului european de arestare nu reprezintă serviciile de traducere inadecvate, ci faptul că tribunalele naționale rămân fără nicio putere de a-și proteja proprii cetățeni. Andrew Simiu din circumscripția mea a fost deținut 11 luni așteptând procesul într-o închisoare grecească din Coridalius. Încă alți șase cetățeni britanici sunt uh, puși sub acuzația, uh, sunt în pericol de extradare și nu există decât așa zise dovezi împotriva lor. În închisoarea aceea din Grecia sunt patru persoane într-o celulă în care ar fi trebuit să stea una singură. Condițiile sunt îngrozitoare. Guvernul britanic ar trebui să se rușineze de faptul că este dispus să își trimită proprii cetățeni într-o budă. Thank you, Madam Chairman. Domnul Cronz. You're right that people face Mulțumesc. E adevărat că oamenii din procedurile penale ar trebui să dispună de interpretare, mai ales că mandatul european de arestare permite ca oamenii să fie extradați pentru chestiuni care nu sunt măcar delicte în țara lor proprie. Cu toate acestea, E vorba de un cost despre care nu se vorbește al migrației pe scară largă, un cost care nu a fost acceptat la momentul în care a început acest fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papa Nicolau! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru uh, cooperare. S-au uh, depus și foarte multe amendamente, majoritatea dintre acestea au fost și preluate de către doamna raportor. Însă a fost o sarcină dificilă, uh, dar am putut obține și rezultate pozitive. În ceea ce privește votul cu privire la acest raport, aș dori ca toată lumea să recunoască faptul că în cadrul procedurilor penale este foarte important să fie respectate drepturile fundamentale a celor care vorbesc altă limbă. Dar avem trei ani uh, la dispoziție pentru a aplica aceste prevederi. Este timp suficient așteptăm uh, inițiative din partea Comisiei în ceea ce privește aplicarea. Credem că s-ar putea face multe modificări. S-a spus mult și de către, anti, de către uh, antevorbitori că nu trebuie să amânăm uh, aplicarea. Cu aceasta se încheie procedura intervențiilor spontane. Doamna comisar, aveți cuvântul. And, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor celor care în mod foarte credibil și ferm ați susținut spațiul de justiție pe care am început să-l construim. Tratatul de la Lisabona ne oferă acum o posibilitate în acest sens, pentru că ne-a acordat instrumentele prin care treptat să putem apăra drepturile cetățenilor fie că e vorba de drepturile unor persoane uh, acuzate, condamnate sau ale victimelor. Proiectele sunt în derulare și se vor încheia rapid. Ce propuneri vor urma voi de parcurs? Doamnă președinte, după dreptul la interpretare, proiect pe care sunt convinsă că plenul îl va susține mâine, va urma dreptul la informație, în propunerea pe care vă voi înainta înainte de vară. Apoi dreptul la un avocat și dreptul de a comunica cu apropiații. Ne îndreptăm, deci, spre următoarele deziderate. Apărarea acelorași drepturi la același nivel pentru toți cetățenii europeni, indiferent unde s-ar afla, indiferent ce probleme au, fie că studiază, fie că au călătorit în scopuri de afaceri sau de plăcere. Nu are nicio importanță, ar trebui să se simtă ca acasă peste tot și să se bucure de aceleași drepturi oriunde s-ar afla în Europa. S-a pus o problemă subliniată de mai mulți deputați, și anume problema limbilor. Dacă ne uităm la articolul 2, aliniatul 1 și la articolul 3, aliniatul 1, se spune foarte clar că acuzatul care nu înțelege sau nu vorbește limba folosită în procedura penală respectivă trebuie să beneficieze de interpretare și de traducerea documentelor. Implicit acest lucru înseamnă că limba în care se face traducerea este o limbă pe care persoana respectivă o înțelege. Nu este vorba doar de limbile Uniunii Europene, nu este vorba doar de limbile minoritare, ci de limbile, limba pe care o înțelege persoana aflată în fața curții de judecată. Și așa este și corect. Trebuie să avem un proces echitabil pentru a construi încrederea cetățenilor în sistemul de justiție. E extrem de important să avem această încredere reciprocă a judecătorilor și a procurorilor din țările regiunii. Această încredere se poate clădi numai dacă avem un nivel comparabil al drepturilor asigurate. Domnul Buzutil a pus o întrebare regăsită și în intervențiile altor colegi referitoare la proceduri. Mm, e vorba de drepturile procedurale, și despre procedurile interne pentru că uh, a coexistat o inițiativă din partea statelor membre și din partea Comisiei respectiv. Acest lucru nu a împiedicat în niciun caz adaptarea rapidă a unui text legislativ, a unui instrument legislativ de o înaltă calitate și foarte echilibrat. De ce s-a întâmplat așa? Ne aflăm acum într-o perioadă stranie tocmai ieșim uh, de sub uh, aplicarea celui de-al treilea pilon și intrăm într-o procedură normală de codecizie, obișnuită de codecizie. După câteva luni, probabil că vom fi învățat cum putem utiliza instrumentele pe care le avem la dispoziție cât mai bine pentru ca rapid să găsim cele mai bune soluții. Și când uh, vorbesc despre cele mai bune soluții, mă gândesc și la felul în care pregătim aceste soluții și le, le-am pregătit și în trecut, cu o evaluare de impact, cu o invitație ce, adresată cetățenilor de a-și exprima punctul de vedere cu privire la propunerile noastre, adică procedurile obișnuite cu care ne-am obișnuit și care, până la urmă, prin intermediul procedurii de codecizie, vor garanta, după consultarea publică, după evaluarea de impact, că politicile noastre sunt solide și sănătoase și că acestea pot fi puse în aplicare la nivel național fără a mai exista, fără ca perturbările să depășească drepturile apărate, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în trecut. Avem acum un nou tratat, o carte a drepturilor fundamentale și vom uh, semna Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vom adera la această convenție. De aceea am toată încrederea că dacă ne întâlnim și discutăm peste câțiva ani, vom putea spune atunci, da, am construit acest spațiu de justiție și drepturi fundamentale care ar trebui să devină Europa. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Sar. Urmează doamna Baron Ladford, raportorul. I'd like very sincerely... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră care au depus o muncă de mare calitate. Mă bucură dezbaterea din această săptămână sub președincie spaniolă. E istorică hotărârea. E în prima măsură negociată în cod decizie, prima lege europeană privind procesul echitabil. Sunt de acord cu doamna Reding în legătură cu perioada de implementare de trei ani a fost destul de îndrăznesc din partea statelor membre să menționeze acest lucru unilateral. Nu vor scăpa statele membre dacă vor mai încerca să facă asta încă o dată. Îi spun UKIP-ului că nu trebuie să avem uh, îngrijorări naționale în legătură cu calitatea justiției. În ultimii 10 ani avem probleme și în Regatul Unit, ordinele de control, standarde foarte scăzute, arestul la domiciliu, detenție de două zile fără acuzare sper că noul guvern va reveni la statul de drept în Regatul Unit. Sunt bucuroasă că țara mea și Irlanda au hotărât uh, să opteze pentru această directivă care va acoperi 26 de țări. Este în spiritul Magne Carta, habeas corpus și uh, a drepturilor fundamentale. Însă, în Regatul Unit, teroriștii scapă de justiție. Acum revin la amendamente în legătură cu dreptul de a folosi limbile minoritare și regionale. Sunt, înțeleg motivele de aici, însă trebuie să mă opun, pentru că aceste dispoziții nu ar fi în conformitate cu directiva. Directiva este una care vizează înțelegerea, capacitatea de a te exprima, după cum a spus doamna Reding. Nu e vorba de dreptul de a alege efectiv, per se. Deci trebuie să fie o procedură de verificare a capacității persoanei de a vorbi și înțelege. Dacă nu acceptă limba opțiunii care este oferită, poate exista recurs. Când se spune că statele și limbile minoritare nu sunt afectate, de fapt, dacă vorbitorul unei limbi minoritare nu poate înțelege procedura, atunci drepturile directivei se aplică și în această situație. Deci cer să adoptăm această directivă neamendată foarte repede și aștept cu nerăbdare propunerile Comisiei în legătură cu următoarele măsuri din planul de acțiune, din foaia de parcurs. Așteptăm următoarea măsură în două săptămâni și doamna vicepreședintă este foarte bătăioasă, suntem așadar pe mâini bune. Mulțumesc, doamnă Ladford. Domnul Baton vă pune o întrebare. Sunteți de acord? Da, aveți 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă Ladford. Spuneați în trecut, în aceste dezbateri, că UKIP și eu personal dorim să facem viața ușoară gangsterilor și cei care tâlhăresc bănci pe Costa del Sol. Menționați din nou asta, indirect. Aveți o cifră pentru numărul de infractori și tâlhari care au fost returnați în Marea Britanie de la Costa del Sol de când a fost operațional mandatul de arestare european. Nu, domnule Batten, însă vă asigur că mă voi documenta și vă voi oferi cifra. Vă pot întreba. Dumneavoastră reprezentați Londra. Domnul Olsman, cei care a pus bombă în iulie 2005, a încercat să o facă în Londra, a scăpat în Italia și a sperat evident să dispară acolo în trecut, poate că ar fi lâncezit ani de zile fără să fi fost adus în instanță. A fost adus însă înapoi în șase săptămâni, a fost condamnat și acum își ispășește pedapsa fiind condamnat de terorist. Dumneavoastră poate ați fi fost bucuros să nu fi fost adus niciodată în instanță. Mulțumesc. Dezbaterea este închisă, spune doamna președintă, și votul va avea loc miercuri. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Secluna în legătură cu